viitoare și dacă sunteți de acord, voi transmite aceste rezoluții la persoanele desemnate în acestea. Dragi colegi, suntem la finalul unui an lung care ni s-a părut uh, scurt tuturor.